Chers collègues, bonjour à tous. Dragi colegi, bună dimineața. Par euh, l'adoption de l'ordre du jour. Ziua vom începe prin adoptarea ordinii de zi. Îmi uh, închipui că nu doriți să o modificăm, deci o putem adopta. Și trecem imediat la punctul 2, comunicări. Parlamentul a hotărât să adepte o recomandare conform articolul 118 către înalt reprezentant și către Consiliu în legătură cu tratatul de non-proliferare a armelor nucleare și în ceea ce privește controlul armelor nucleare și dezarmarea. Raportor este domnul Sven Mixer de la SND. Săptămâna trecută am avut proiectul de recomandare pe 23 ianuarie la subcomisie și adoptarea în plen este prevăzută pentru săptămâna 14, deci a doua săptămână plenară din luna martie. Parlamentul a hotărât de asemenea să adopte un raport de inițiativă cu privire la mizele și perspectivele cu privire la regimul multilateral de control al armelor și eh, cu privire la dezarmare. Tot domnul Mixer este raportor. Prima examinare va fi după încheierea celei de-a 10-a conferințe și de examinare uh, a TNP-ului. Acum, îi urez bun venit doamnei Zumina Camitu subsecretar general de la ONU și înaltă reprezentantă pentru dezarmare. Vă mulțumesc, stimată doamnă Nakamitsu, pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest schimb de vederi cu membrii subcomisiei noastre și cu membrii delegației pentru relațiile cu SUA. Uh, o salut pe vicepreședinta acestea, pe doamna Jackie Jones, care ne însoțește astăzi. După ce ne-am întâlnit la New York în octombrie 2019, în cadrul unei deplasări a subcomisiei noastre la ONU, astăzi ne întâlnim aici, în Parlamentul European, la Bruxelles, pentru a analiza o chestiune care în ultimele luni a devenit extrem de importantă, și anume procedura de examinare 2020 a tratatului cu privire la non-proliferarea armelor nucleare și cu privire la viitorul controlului armelor nucleare și al dezarmării nucleare. Anul acesta, Eh, tratatul TNP a împlinit 50 de ani. Este practic eh, elementul de bază al regimului mondial de dezarmare și de non-proliferare. Și de la intrarea sa în vigoare în 1970, acest tratat a contribuit foarte mult la împiedicarea proliferării armelor nucleare și a dus la reducerea arsenalului nuclear. A îndesnit de asemenea folosirea pacifică a energiei nucleare și a favorizat crearea unor zone eh, fără arme nucleare. În actualul context, când se deteriorează rapid securitatea internațională, rolul și importanța armelor nucleare e din ce în ce mai vădit. Există o neîncredere crescândă între state și, de asemenea, s-au modernizat arsenalele datorită noilor tehnologii riscurile pentru securitate sunt exacerbate și de eventuale ciberatacuri împotriva armelor nucleare sau asupra sistemelor de comandă și de control. Peste câteva luni, TNP-ul va fi examinat pentru a 10-a oară. Negocierile vor fi și mai dificile în contextul geopolitic actual și absența unui progres în ceea ce prește denuclearizarea peninsulei Corene și retragerea americană din tratatul nuclear cu Iranul și încălcarea acord nuclear de către Iran, care au dus la activarea mecanismului de soluționare a litigiilor de către Franța, Germania și Regatul Unit, precum și diviziunea actuală între semnatarii TNP în legătură cu cea mai bună abordare pentru a duce armele nucleare, acestea sunt elemente care, bineînțeles, nu fac decât să îngreveze și mai mult discuțiile. După lipsa de progres, după ultima conferință de examinare din 2015, de data asta nu ne mai putem permite să uh, nu atingem un rezultat tangibil. ONU și UE trebuie să rămână unite, să lucreze cot la cot pentru a ajuta statele părți să înceapă un dialog uh, concentrat pe rezultate care să uh, restabilească încrederea și să ducă la găsirea unui teren de înțelegere pentru negocieri. E în interesul nostru al tuturor să avem actuala structură mondială de dezarmare. De aceea, semnatarii TNP trebuie să găsească un consens în legătură cu modul de a menține și consolida acest tratat și cei trei piloni interdependenți și complementari. Credem că toate statele trebuie să se angajeze pe deplin pentru a progresa în etapele intermediare care duc la dezarmare, cum ar fi restabilirea încrederii, sprijinul pentru măsuri uh, menite să reducă importanța armelor nucleare în politice și doctrinele naționale, consolidarea cooperării între stat, reducerea riscurilor nucleare și consacrarea non-utilizării armelor nucleare um, ca lege obligatorie și inviolabilă. Anul trecut, după prăbușirea unui alt instrument major de control al armelor, tratatul INF, INF, care timp de decenii a fost uh, un pilon al păcii și al securității internaționale, Parlamentul European a lansat un apel urgent către Rusia și SUA, cei doi semnatari, să angajeze un dialog bilateral constructiv și să lanseze discuții cu alte state care dispun de un arsenal nuclear pentru a găsi un eventual acord multilateral pentru această categorie de arme, acord care să fie negociat sub egida ONU. Astăzi, din nou, lansăm acest apel către Rusia și SUA să reia dialogul și să stabilească un instrument juridic obligatoriu pentru rachetele cu rază medie și, lungă, uh, medie și scurtă de acțiune și să se implice de preferință uh, să facă acest lucru înainte de începerea conferinței de examinare a TNP-ului și să prolungească tratatul New Start. Armele nucleare și schimbarea climatică sunt două amenințări existențiale pentru omenire. Uh, să nu uităm că, practic, uh, mai avem foarte puțin timp pentru examinarea acestui regim. Deci UE trebuie să colaboreze strâng cu ONU pentru ca toate eforturile să fie făcute la această uh, conferință pentru ca ea să fie încununată de succes. Deci, doamnă Nakamitsu, clar că aveți o sarcină foarte dificilă. De aceea, vă asigur că vă bucurați de sprijinul de plin al membrilor acestei subcomisii în demersul dumneavoastră. Vă dau acum cuvântul și așteptăm intervenția dumneavoastră. Thank you so much, Madam Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această introducere foarte uh, substanțial, aș zice eu, și plăcut în același timp. Vă sunt recunoscătoare pentru ocazia de a mă adresa membrilor uh, subcomisiei uh, de apărare în legătură cu chestiunea dezarmării. Mă voi concentra mai ales pe conferința cu privire la revizuirea tratatului de non proliferare în lucrare, tratatul NTP, însă în același timp mă voi referi și la anumite chestiuni ce au de a face cu o eventuală nouă ediție în acest domeniu, în ceea ce privește dezarmarea, deoarece încep să se audă tot felul de voci, uh, inclusiv în, uh, în capitalele europene. Și de asemenea e important să vedem care ar putea fi rolul Uniunii Europene în ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene. Uh, dezarmarea e o chestiune ce ține de securitatea națională. La ONU se vorbește adesea de deteriorarea mediului uh, internațional de securitate și probabil că și dumneavoastră resimțiți acest lucru destul de acut pe continentul european. Permiteți-mi să vă spun din capul locului că noi la ONU privim dezarmarea, controlul armelor și non-proliferarea ca fiind niște instrumente pentru obținerea securității. Din punctul nostru de vedere, nu sunt niște vise utopice, ci vrem să avem o implicare mai mare în ceea ce privește dezarmarea, tocmai pentru că vrem să creăm o lume mai sigură. Din acest punct de vedere, faptul că avem nevoie de aceste instrumente care duc la încredere și la stabilitate, instrumente care au fost înfițate în timpul războiului rece și după încheierea acestuia, de ce s-a ajuns la aceste instrumente atunci? Deoarece multe state au considerat că astfel de instrumente sunt utile pentru securitate, mai ales pe continentul european. Dumneavoastră, doamnă președinte, ați menționat tratatul INF, de pildă, tratat care a apărut în urma crizelor rachetelor europene. Și a apărut prin uh, uh, folosirea și uh, desfășurarea unei serii întregi de instrumente. Încet, încet. Deci totul s-a făcut treptat. Uh, însă a existat acel pericol al expunerii la rachetele cu rază scurtă și medie de acțiune. De fapt, asta a fost problema. Și acum simțim practic uh, același uh, lucru și anume că din nou, iată, mediul în care trăim este din ce în ce mai imprevizibil și mai instabil. Și de aceea considerăm că e nevoie de progrese, e nevoie de discuții aprofundate în legătură cu chestiunile ce țin de controlul armelor de dezarmare și de non-proliferare. Și pe acest fundal, anul acesta, în 2020, uh, e un an cu o însemnătate deosebită, deoarece anul acesta ajungem la câteva momente de cotitură, care oferă atât șanse, dar și riscuri pentru eforturile globale de dezarmare. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, probabil că această conferință de revizuire a tratatului TNP este cea mai importantă. Voi reveni asupra acestui subiect uh, mai pe larg peste câteva clipe. Însă să nu uităm de asemenea faptul că UE și membrii săi deja și-au făcut glasul auzit uh, ca principalii susținători ai dezarmării controlului de arme nucleare și al non-proliferării. Obiectivele dumneavoastră coincid cu cele ale ONU instituție care de la începuturi a avut ca obiectiv eliminarea armelor de distrugere în masă, bineînțeles și a celor nucleare. Deci de aceea din capul locului țin să-i mulțumesc Uniunii Europene și membrilor săi pentru sprijinul și pentru um, eforturile comune pe care uh, le-a desfășurat în uh, cadrul Organizației Națiunilor Unite. Uh, nu știu dacă sunteți conștienți de un lucru, sper că da, însă în luna mai 2018 secretarul general ONU și-a lansat agenda pentru dezarmare, pentru a avea un viitor comun în siguranță. Bineînțeles că este o evaluare destul de cuprinzătoare a stării de fapt. De asemenea, e, în acest document se oferă și o serie de sugestii practice în legătură cu modul în care statele membre pot avansa uh, pe calea dezarmării, inclusiv 40 de uh, acțiuni concrete și specifice. Și încă o dată sunt recunoscătoare Uniunii Europene pentru faptul că a sprijinit și a um, um făcut uh, multă publicitate pentru sprijinirea acestui plan de acțiune. Deci, încă o dată pot să spun că este o plăcere să colaborez cu Uniunea Europeană pe acest subiect. Acum, să încep cu această conferință de revizuire a TNP. Conferința va avea loc la New York um, între 22 aprilie până pe 22 mai. Este un moment foarte important pentru tratat, deoarece va fi uh, cea de-a 50-a aniversare a intrării în vigoare a TNP-ului și uh, de asemenea, se vor uh, împlini 25 de ani de la uh, extinderea indefinită a Cred că sunteți cu toții de acord uh, în legătură cu un lucru și anume că acest tratat ne oferă în continuare beneficii tangibile tuturor statelor semnatare. TNP-ul impune, de exemplu, obligații verificabile legătură cu uh, statele uh, semnatare, legătură cu neachiziționarea și nedezvoltarea de arme nucleare. E ceva foarte important pentru comunitatea internațională. Și de asemenea, TNP conține niște angajamente obligatorii juridice mm, pentru toate statele membre pentru a elimina armele nucleare. E, de fapt, practic, singurul demers uh, întreprins și de cele cinci state care dețin arme nucleare, deci în contextul acestui tratat. Prin urmare, ne putem mândri de faptul că se va organiza această conferință. Noi, la ONU, chiar vrem să profităm de această ocazie comemorativă. Însă, din păcate, există și niște probleme majore pe care trebuie să le depășim. Și mă voi referi acum uh, mai pe larg la trei dintre acestea. În primul rând, deteriorarea mm, situației securității globale, lucru pe care l-am menționat. Și asta are un efect tangibil, bineînțeles, și asupra negocierilor din cadrul TNP. Bineînțeles, mai avem și niște relații mult mai antagoniste între cele cinci state care dețin arme nucleare și asta e clar o sursă de îngrijorare. Deocamdată aceste cinci state au uh, avut întotdeauna un interes uh, comun pentru a se asigura că TNP-ul va rămâne un instrument juridic puternic și um, respectat. Însă, din păcate, s-a văzut că acordul dintre aceste state, din păcate, cam are de suferit, ca să nu spun mai multe. Deci aceasta va fi pentru noi o provocare strategică de care bineînțeles că va trebui să ținem cont. O a doua problemă. Probleme de natură regională care s-ar putea să complice lucrurile și mai mult. La ce mă refer aici? La dezacordurile continue privitoare la programele nucleare ale Republicii Islamice a Iranului. Știu că e o chestiune care vă îngrijorează foarte mult și pe dumneavoastră, însă în contextul TNP, de asemenea, este o sursă de îngrijorare. E vorba de frustrările statelor care nu dețin arme nucleare <laughs> legate de lipsa de progrese reale în ceea ce privește dezarmarea nucleară. Am menționat că există angajamente juridice obligatorii pe care și le iau statele care nu dețin arme nucleare în conformitate cu TNP-ul, însă s-au făcut foarte puține progrese în ultimii ani în această privință. Și asta, bineînțeles, că a dus la multă frustrare în rândul țărilor care nu dețin uh, arme nucleare. S-a văzut de asemenea că um, extinderea indefinită a TNP-ului făcută în 1995 uh, ținea de fapt, sau a fost propusă în funcție de o implementare echilibrată a tratatului. Deci cu cele trei brațe ale sale, control, non-proliferare și dezarmare. Însă, dat fiind că nu există progrese din, și mai ales pentru că anumite programe din păcate au fost uh, oprite, vorbeați de modernizare, doamnă președinte. domeniul dezarmării uh, e clar că acum toate aceste negocieri ajung să fie puse sub semnul îndoielii. Și situația se acutizează mai ales și în ce privește acord, angajamentele de dezarmare uh, asumate la conferința din 2010-2011. Deci iată sunt niște provocări majore care ne vor însoți la această conferință. Statele părți uh, au analizat cu mare atenție ce ar trebui să se obțină în urma acestei conferințe, deci care să fie rezultatul acesteia. Și de asemenea s-a discutat mult despre chestiunile care trebuie incluse la aceste negocieri și au avut loc foarte multe negocieri și consultări. Și e clar că există anumite chestiuni care nu pot fi soluționate înainte de conferință. Se vor întâlni statele participante acolo, va fi o conferință care va dura o lună de zile, deci uh, vor fi niște discuții aprofundate la New York, însă putem indica deja câteva elemente care probabil vor face parte din rezultatul care uh, va fi obținut Uh, în mai. În primul rând, sper eu să se reafirme angajamentele uh, stabilite la conferințele de revizuire anterioare și de asemenea sper de asemenea să existe un nou angajament politic pentru accelerarea punerii în aplicare acestor angajamente, inclusiv specificarea unor termeni de referință specifici, deoarece progresele trebuie monitorizate într-un anumit fel. În al doilea rând, un acces mai puternic la aplicațiile pașnice ale tehnologiei nucleare. Și aici m-aș referi mai, semenea, mai ales la implementarea ODD-urilor, obiectivelor de dezvoltare durabilă. În al patrulea rând, un angajament de a consolida măsurile de non-proliferare, mai ales în lumina unor vulnerabilități potențiale care uh, vor apărea odată cu noile tehnologii. Și dumneavoastră, domnul președinte, ați făcut aluzie la asta. Și, de asemenea, explorarea unor măsuri practice. Mediul de securitate e dificil, însă se pot face foarte multe din punct de vedere practic pentru a ne pregăti pentru o lume fără arme nucleare. Aici uh, sunt necesari pași pentru a reduce riscul nuclear și trebuie sprijinite de asemenea inițiativele pentru uh, standardele, pentru sprijinirea standardelor de verificare în domeniul nuclear. Deci e ceva ce putem face noi la nivel de experți care se vor întruni și vor discuta despre diferitele tehnici și diferitele capacități pentru verificarea eforturilor de dezarmare nucleară. Deci iată câteva idei care deja uh, uh, au fost vehiculate în uh, acest demers pregătitor al conferinței. Ceea ce putem spune este că și președinte desemnat este ambasadorul Gustavo Zovinen. Va fi la Geneva mâine, de altfel. Deci mâine dimineață eu merg, voi merge la Geneva și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu dumnealui pentru a discuta mai în detaliu despre câteva din aceste chestiuni. De asemenea, au loc discuții pregătitoare la Geneva um, în vederea conferinței și de altfel trebuie să reamintesc faptul că Uniunea Europeană a oferit un sprijin deosebit pentru pregătirea celor consultări și acelor reuniuni între statele participante și vă suntem foarte recunoscători. Așadar, dialogul și recunoașterea temerilor legitime ale tuturor statelor participante, mai ales dat fiind faptul că climatul de securitate s-a degradat și flexibilitatea, acestea sunt practic cele trei caracteristici necesare pentru un rezultat bun. Și ne-ar mai ajuta și un leadership asumat de către statele membre ale Uniunii Europene ar fi un lucru esențial, deoarece statele Uniunii Europene pot să creeze punți, să creeze legături, facilitând dialogul și promovând o viziune ambițioasă. Sigur că există poziții divergente, poziții care ne despart, de aceea contăm pe Uniunea Europeană să modereze, să faciliteze discuțiile și să facă apel la toată lumea pentru a da dovadă de flexibilitate, pentru a participa la discuții și la negocieri cu spiritul potrivit, în ideea de a găsi un compromis. Ar fi un lucru foarte important și vă rog să vă asumați acest rol. Uniunea Europeană are, bineînțeles, două dintre cele cinci state nucleare participante la TNP și, bineînțeles, uh, are și uh, legături, relații puternice cu celelalte trei și astfel uh, poate să promoveze cauza dezarmării pe baza garanțiilor pe care le oferă a um, rolului um, de promovare a dezarmării și a tuturor argumentele pe care le pot aduce aceste state cheie în timpul conferinței. Aș spune așadar uh, că conferința de revizuire a TNP reprezintă o responsabilitate comună. Noi întotdeauna am uh, pus accentul asupra responsabilității deosebite pe care o au cele două state participante care dețin arsenalul cel mai mare de arme nucleare, dar Până la urmă, responsabilitatea aparține tuturor, așa că ne bazăm pe leadership-ul Uniunii Europene. Sperăm ca astfel să reușim să obținem un rezultat pozitiv în mai. Însă, privind un pic mai departe de această conferință TNP, pentru că am zis că avem nevoie de o viziune, uh, toate schimbările pe care le vedem uh, în ce privește climatul de securitate ne demonstrează că trebuie să ne facem planuri și după conferința de revizuire din 2020. Revoluția tehnologică și uh, toate celelalte provocări noi arată tot mai clar că dezarmarea așa cum uh, a fost ea concepută imediat după războiul rece și în perioada imediat următoare, trebuie reevaluată. Sigur, securitatea este în uh, schimbare. Peisajul global este în transformare și mai avem și noile tehnologii care vin cu propriile provocări și oportunități. O oportunitate ar fi, de pildă, metoda de verificare sau de control. Deci toți acești factori împreună fac ca multe țări și mulți experți să solicite acum o nouă viziune pentru controlul armelor și pentru dezarmare. Este o solicitare pe care o aud aproape de la toate țările membre ONU, inclusiv de la Uniunea Europeană. ca să spunem lucrurile cu claritate. O astfel de viziune nu înseamnă, bineînțeles, să renunțăm complet la toate regulile pe care le avem astăzi. Mesajul Națiunilor Unite a fost foarte clar, secretarul general însuși a fost foarte clar. A spus că trebuie să încercăm să menținem, să păstrăm instrumentul actual pe care le avem, acele instrumente de fapt care ne-au ajutat să păstrăm lumea stabilă, să ne păstrăm siguranța. Însă, totodată, trebuie să fim și constructivi și să ne gândim la noi metode de control a armelor pe viitor. Până atunci, trebuie să investim toate eforturile în uh, salvgardarea a ceea ce avem deja. Din perspectiva Națiunilor Unite, multe dintre principiile cheie care ne-au servit până acum vor trebui aplicate în continuare și vor trebui să constituie baza unei noi abordări globale a dezarmării. Două sunt extrem de importante. Întâi, eliminarea totală a armelor nucleare și um, păstrarea normelor care interzic utilizarea lor. Aceasta trebuie să rămână o prioritate a Națiunilor Unite, a comunității internaționale. Obiectivul nostru comun ar trebui să fie o lume liberă, o lume fără arme nucleare. În al doilea rând, avem nevoie și de o abordare tehnică a dezarmării. Și Asta presupune că dezarmarea nu se reduce doar la convorbiri, la dialog, ci uh, și la măsuri extrem de practice care să poate fi verificate. Transparență, responsabilitate, punere în aplicare, implementare. Va trebui să continuăm să ne bazăm pe acestea ca fiind temelia oricărui efort de dezarmare. Acestea sunt cele două principii mari la care ținem cu tărie, indiferent care va fi abordarea pe care o vom lua, acestea vor face parte din ea. Dar în orice caz vom avea o abordare potrivită pentru secolul 20. Totodată, va trebui să evaluăm instrumentele existente și să vedem cum le putem folosi pentru a aborda realitățile acestui secol. Vă dau câteva exemple la care cred că ar trebui să fim atenți când uh, concepem noua abordare. De pildă, ar trebui să avem uh, în vedere toate tipurile de arme nucleare, um, inclusiv uh, pe partea calitativă. Până acum, dezarmarea a vizat arsenalul, acum însă ar trebui să avem în vedere și aspectele calitative ale armelor nucleare. Nu cred că are rost să spun asta aici, dar poate ar fi bine să subliniez. Trebuie să repunem în vigoare norma împotriva armelor chimice, singura armă de distrugere masă folosită în acest secol, apropo, secol 20. Secol 21. În orice caz, aceasta trebuie să fie o prioritate a Națiunilor Unite și trebuie să continuăm uh, să prevenim folosirea armelor biologice și să existe o reacție internațională în cazul în care acestea sunt folosite. Ar trebui să avem în vedere și problema rachetelor, care de multă vreme a rămas nerezolvate, focoasele nucleare dar uh, și securitatea regională și protecția civililor. Uitându-ne la criza rachetelor din Orientul Mijlociu, acestea sunt aspecte extrem de dificile și nu există niciun fel de standard internațional obligatoriu pe care să-l putem aplica. Însă a venit vremea să începem să ne gândim la așa ceva. Tot așa, ar trebui să abordăm problema sistemelor antirachetă, cele de apărare balistică. Întotdeauna o chestiune sensibilă, dar există o temere profund înrădăcinată la adresa acestor sisteme. Am menționat uh, problemele regionale. Trebuie să consolidăm abordarea regională a procesului de dezarmare, inclusiv prin uh, măsuri de restaurare a încrederii. Cred că desarmarea trebuie văzută ca o măsură politică de soluționare a unui conflict și uh, nu doar ca o măsură tehnică separată. Avem nevoie de mai multă transparență în ce privește noile sisteme, noile arme, dată fiind dezvoltarea noilor tehnologii și la Națiunile Unite suntem uh, foarte mult în favoarea consolidării măsurilor pentru protejarea civililor. De asemenea, ar trebui să abordăm uh, noile tehnologii prin prisma provocărilor, dar și oportunităților pe care le aduc inteligența artificială, tehnologiile cibernetice, printarea 3D, tehnologiile de bioinginerie și altele. De asemenea, trebuie să recunoaștem impactul asupra diferențelor de gen, pentru că diversele arme folosite pot să aibă un impact diferit asupra bărbaților, femeilor, copiilor. Uniunea Europeană, repet, a fost un mare suporter al Națiunilor Unite în încercarea de a înțelege mai bine aceste chestiuni. Și sigur că trebuie să subliniez că comunitatea internațională recunoaște importanța soluțiilor multilaterale – avem aranjamente bilaterale, care sigur sunt foarte importante, dar la fel de importante sunt cele multilaterale. Atât uh, UE cât și Națiunile Unite au roluri foarte importante în această privință. Așadar, după conferința pentru revizuirea TNP, Națiunile Unite ar dori să se folosească de autoritatea sa de a întruni uh, statele participante pentru a le chema la discuții, la o analiză aprofundată a acestor chestiuni. Este, bineînțeles, uh, cum spuneam, o atitudine vizionară și vom fi foarte atenți la calendarul pe care ni-l asumăm. În fine, rolul Uniunii Europene și a statelor membre la nivel individual și rolul Parlamentului, a dumneavoastră. Uniunea Europeană și statele membre joacă deja un rol important în cadrul comunității internaționale pentru dezarmare, așa cum am menționat. Uniunea Europeană este un uh, suporter cheie al Națiunilor Unite și bineînțeles, inclusiv financiar. Am vorbit până acum despre sprijinul politic, trebuie însă să menționez cât de importantă este contribuția dumneavoastră financiară. Pe lângă pregătirea conferinței de revizuire, activitățile la care m-am referit mai devreme, Uniunea Europeană sprijină proiecte cu privire la armele uh, mici, impactul asupra diferențelor de gen, uh, um, materialele fisile, Convenția privind armele biologice, un uh, instrument important. Avem nevoie de o universalizare a acestui instrument, iar dumneavoastră ați avut un rol uh, hotărător și, bineînțeles, neproliferarea armelor de distrugere în masă vis-a-vis -vis de actorii nestatali. Națiunile Unite se confruntă cu constrângeri bugetare extrem de severe, atât de severe încât um, facem uh, economii la căldură și la electricitate la șase, punem capăt oricărei întâlniri. Proiectul, proiectele finanțate de către Uniunea Europeană sunt cu atât mai importante. Deci, în plus, Uniunea Europeană și statele membre au un rol politic uh, important, o voce extrem de puternică în toate negocierile, inclusiv la adunarea generală și în diversele reuniuni cu statele participante la TNP, Convenția privind armele biologice și alte tratate. Dat fiind că securitatea cetățenilor europeni este direct afectată de uh, reușita sau eșecul măsurilor de control a neproliferării armelor nucleare, cred că Uniunea Europeană și statele membre au tot dreptul de a-și face vocea auzită pe toate aceste canale. Statele membre ale UE au jucat uh, un rol important și în plan individual, pentru că au venit cu diverse inițiative pentru a sprijini dezarmarea. Grupul de la Stockholm, de pildă, pentru sprijinirea TNP, inițiativa Germaniei cu privire la dialogul referitor la rachete și care deja a început, care ne ajută în uh, discuțiile privind uh, un domeniu care a fost neglijat multă vreme de către comunitatea de dezarmare. Statele membre ale UE au condus, au dat dovadă de exemplu și astfel au devenit un model în ce privește dezarmarea. Și nu doar asta, și transparența. Și ne bucurăm foarte mult că luați toate aceste chestiuni atât de în serios am constatat un interes crescut pentru dezarmare din partea parlamentelor, inclusiv din partea Parlamentului European și m-am bucurat foarte mult să vă întâmpin la New York anul trecut în octombrie. A fost un lucru impresionant pentru mine faptul că am avut uh, discuții cu adevărat uh, de fond. Gestul pe care l-ați făcut uh, prin vizita noastră nu a fost unul politic sau doar formal. De aceea vă suntem foarte recunoscători și sper că vom continua pe aceeași notă. Trebuie să spun că mai multe parlamente naționale din diverse state membre ale Uniunii Europene de asemenea au venit pentru discuții pe care am avut privilegiul să le găzduiesc. Participarea aceasta nu este surprinzătoare, cred că se datorează și uh, faptului că cetățenii, alegătorii dumneavoastră sunt uh, tot mai interesați de aceste chestiuni, pentru că până la urmă e în joc propria lor securitate și siguranță pe continent. Așadar, am continuat să. am dorit să continuăm să lucrăm cu dumneavoastră pentru a duce mai departe aceste discuții. Vom avea ocazii în lunile ce urmează și dincolo de ele. Acum aș fi răbdătoare să aud care sunt uh, opiniile și observațiile eurodeputaților, pentru că din aceste dialoguri eu uh, iau idei foarte interesante pe care pot să le prezint apoi în alte foruri. Deci mă opresc aici și Aștept uh, cu interes uh, schimbul nostru de opinii. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Merci beaucoup. Je vais commencer en donnant la parole à... Mulțumesc. Am să încep prin a-i da cuvântul doamnei Jackie Jones, vicepreședinte uh, al delegației uh, pentru relațiile cu Statele Unite, iar apoi vor avea cuvântul ceilalți colegi prezenți astăzi. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi Subcomisiei pentru Securitate și Apărare pentru faptul că au asociat delegația noastră la această reuniune. Um, această reuniune împreună cu doamna Ana Cabițu, căreia, căreia îi urăm bun venit. A fost foarte uh, interesant să ascultăm despre provocările cu care ne confruntăm, cu atât mai mult cu cât eu vin dintr-o țară care va părăsi Uniunea Europeană la sfârșitul acestei săptămâni și suntem foarte îngrijorați uh, în Regatul Unit uh, referitor la toate aceste probleme. Dați-mi voie să vă spun, doamnă Nakamitsu, că nu aveți uh, o sarcină ușoară și contextul internațional nu vă dă multe motive de optimism, după cum ați spus și dumneavoastră în ceea ce privește pacea și stabilitatea în multe părți ale lumii. Vă rog să fiți uh, mm, asigurată că Națiunile Unite nu sunt abandonate de Uniunea Europeană. Vom continua să sprijinim valorile în conformitate cu mandatul dumneavoastră acordul, uh, mecanismul de soluționare a litigiilor uh, pentru acordul uh, cu Iranul a fost menționat. Sperăm că va ajuta la găsirea unor soluții pentru respectarea cadrului acestui acord. Uniunea Europeană trebuie să continue să-și mențină angajamentul pentru acest acord și să caute acorduri cu diferiți actori pentru a-și atinge obiectivele. Este singurul uh, instrument viabil pentru stabilitate și securitate în uh, regiune. E cât se poate de simplu. Regretăm că uh, Rusia și Statele Unite s-au retras din INF facem apel să, ca aceste state să se acționeze cu responsabilitate. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească soft power-ul și alte instrumente necesare pentru a împiedica uh, alte state să își crească arsenalul nuclear. Trebuie să îmbunătățim aplicarea tratatului de neproliferare și să cerem statelor care nu au făcut-o încă să-l semneze și să-l ratifice. Trebuie să ne mai jucăm cu focul. Riscurile sunt enorme. Le-ați menționat unele dintre ele dar uh, eu aș dori să le numesc uh, explicit drone uh, și tot ce ține de acest domeniu. Și trebuie să continuăm să Uh, sprijinim uh, tratatul pentru uh, interdicția testelor nucleare și organizația aferente pentru a limita daunele la adresa oamenilor și ecosistemelor. Și nu în ultimul rând referitor la dimensiunea de gen a impactului acestor arme, sunt de acord cu ceea ce ați spus, pentru că de cele mai multe ori civilii cei mai afectați sunt cei vulnerabili și dacă nu avem o evaluare a impactului și care să țină cont de dimensiunea de gen, nu vom reuși să apărăm în, în mod corect drepturile cetățenilor. Mulțumesc. Cinci persoane au, solu- au solicitat să intervină. Dacă sunteți de acord, acceptăm toate întrebările și vă dăm apoi cuvântul pentru răspunsuri. Începem cu raportorul nostru pentru chestiuni de neproliferare. Domnul Mixer. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Nakamitsu. Ne bucurăm să vă revedem. Am câteva comentarii și întrebări. Ați spus că Uniunea Europeană și statele membre întotdeauna și-au asumat un angajament pentru dezarmare și asta din motive evidente, cred eu. De, în timpul războiului rece, continentul european a fost văzut ca un eventual uh, uh teatru pentru uh, folosirea armelor uh, nucleare, dar cred că lucrurile sunt mai complexe decât atât. Ați spus că noi suntem două din cinci state nucleare, peste 20 dintre statele noastre membre, însă fac parte și din NATO și susțin un consens, și anume că atâta timp cât există uh, arme nucleare, NATO va continua să aibă arme nucleare. În ceea ce privește conferința, am avut un schimb de opinii cu expert săptămâna trecută pe acest subiect și unul dintre interlocutorii noștri a sugerat că uh, atât succesul cât și eșecul unei conferințe pot fi relative. Știm că um, conferințele din anii trecuți nu au reușit să aducă la o declarație pe bază de consens, însă, pe de altă parte, și atunci când avem un consens, el este un acord în jurul celui mai mic numitor comun. Ați putea să ne spuneți ce ați considerat dumneavoastră că poate fi un succes? Care ar fi acordul politic în jurul unui document? Ar, acesta ar fi succes, un succes? Și în ceea ce privește un conținut al acestui document, care ar fi Um, ce conținut ar putea să însemne un succes. De asemenea, nu ați vorbit despre ceilalți, despre statele care acum nu sunt parte la acest uh, tratat, ele pot numai să adere la acest tratat uh, ca fiind state non-nucleare, dar știm că există state care sunt de fapt o state nucleare și nu vor putea să adere la acest uh, tratat într-un viitor apropiat. Când um, privim înapoi uh, către situații în care lumea a fost la marginea unui război nuclear sau pe, pe marginea prăpastei unui astfel de război, uh, India și Pakistan, de exemplu, situația din Kashmir, uh, când ne gândim la aceste provocări ce țin de a face cu proliferarea Uh, trebuie să ne gândim, uh, nu trebuie să ne gândim numai la rețeaua noastră și nu este vorba numai de uh, Corea de Nord. Deci cum putem face cu aceste state care nu fac parte din tratat? Cum putem să le aducem mai, mai aproape de noi să cooperăm sub acest tratat? Și întrebarea mea finală nu are de face cu conferința, însă ați spus că după conferință ar trebui să ajungem la sistemele uh, antibalistice. Am vorbit despre INF și despre regret, despre regretele noastre legate de uh, distrugerea acestui acord. Știm, de exemplu, că rușii dezvoltau sisteme care ar fi fost interzise sub acest tratat. Însă de când s-a lucrat la acest tratat, au, au apărut noi actori și a fost, vor, s-a vorbit despre nevoia de a multilateraliza acest acord. Dar când vine vorba despre sisteme antibalistice, vă gândiți la o revitalizare a tratatului ABM sau la ceva complet diferit? și credeți că există posibilitatea de a multilateraliza acest uh, acord? Merci. Maintenant pour le groupe PPE. Mulțumesc. Domnul Chris Petars, în numele grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumim, doamna Nakamitsu, pentru prezența dumneavoastră am avut ocazia să fac parte din acea delegație uh, în care v-am întâlnit în New York. Mi-am parcurs notele din octombrie anul trecut și dumneavoastră ați subliniat încă o dată că Uniunea Europeană este un partener puternic pentru discuțiile de dezarmare. Eu sper că uh, vom putea fi acest partener puternic uh, al Națiunilor Unite pentru a ajunge la unele rezultate. Și cred că acesta este primul element pe care trebuie să-l subliniem. Și apoi, un alt element menționat de dumneavoastră este important și pentru Națiunile Unite, acest domeniu, pentru că și secretarul general are propria sa agendă de dezarmare pe care o promovează. Și eu sper că împreună cu Uniunea Europeană și cu secretarul general putem găsi soluții cu ceilalți uh, parteneri. De asemenea, la New York ați menționat că avem nevoie de o nouă viziune, de o nouă abordare. Și ați menționat inteligența artificială, domeniul cibernetic și așa mai departe. Însă mi-amintesc că ați spus că avem nevoie de multă expertiză, de mulți experți pentru a clarifica ce ne aduc aceste noi tehnologii și care sunt pericolele lor. Întrebarea mea este care este situația acum cu această nevoie de experți și în ceea ce privește aceste două domenii, domeniul cibernetic și al inteligenței artificiale. În New York ați spus că trebuie să avem 3-4 ani de discuții informale și apoi vom avea suficientă expertiză pentru a ajunge la unele concluzii. Și cred că în continuare relația între Statele Unite și China, dar și cu Corea de Nord și Iranul, dar mai ales Statele Unite și China, este foarte importantă. Avem nevoie de leadership politic pentru a ajunge la o soluție la un moment dat. Și întrebarea este dacă există suficient leadership politic pentru a se ajunge la un rezultat da sau nu. Bineînțeles, când ne uităm uh, la discuțiile cu China, cu Statele Unite, Bun, este implicată și Rusia, dar asta este îngrijorarea mea principală. Expert, da, dar avem suficient lider și politic. Uniunea Europeană este un partener puternic pentru a se găsi soluții, dar va fi suficient lider și în următorii ani pentru a se ajunge la un rezultat în toate aceste dezbateri? Mulțumesc! Phil Bannon, în numele Renew Europe. Da, cred că întrebările mele au fost deja adresate. Aș fi vrut unele comentarii în ceea ce privește eforturile făcute pentru a implica India și Pakistanul, de exemplu. Noi avem un uh, interes dincolo de Brexit, am un interes dincolo de Brexit uh, în ceea ce privește India și Pakistanul. Mă interesează mult și subiectul Cașmirului ar exista un avantaj uh, în a-i implica ca semnatari? Știm ce mărime au arsenalele lor uh, nucleare? Și uh, doream să aud unele comentarii în ceea ce privește acordul cu Iranul. Dar deja um, ați primit întrebări în acest sens. Domnul Băsescu, numele PPE. Thank you. I I have a... Mulțumesc. Aș avea o observație. Mulți dintre noi de, de multe ori vorbesc despre Statele Unite și despre Rusia. Când vorbim, vorbim despre tratatul INF sau când vorbim despre reducerea arsenalelor nucleare și așa mai departe. Însă, din experiența mea și în opinia mea, am înțeles că deciziile importante sunt luate de Statele Unite, de Rusia, din cauza faptului că China a rămas în afară oricărui tip de angajament. Iar acum, fie că vorbim de Statele Unite sau de Rusia, aceste state văd că China are un arsenal aproape egal cu cel al Statelor Unite. În, acest, uh, în aceste condiții este foarte dificil să ceri uh, inițiative din partea Statelor Unite și ale Rusiei. Este cel mai probabil ca soluțiile multilaterale să fie cele care să uh, permită negocierile, negocierilor să ajungă la un succes. Pe de altă parte, cum să vorbim despre cele cinci forțe, mari cinci forțe, dacă nu rezolvăm problema actorilor secundari, Pakistan, India, Iran, Corea de Nord. Probabil, din punct de vedere strategic, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate trebuie să fie uniți în această idee de a depune presiune asupra actorilor secundari pentru a accepta să distrugă arsenalul nuclear. Iar apoi um, membrii permanenți vor lua o decizie. Suntem foarte departe de momentul în care nu vor mai exista arme nucleare în lume. Însă, probabil că din part, de la următoarea conferință ne putem aștepta numai la, o, la rezultate modeste. Și cred că un element cheie în, într-un eventual succes ar fi uh, discuțiile cu actorii secundari. Și ultima idee. Da, felicitați Uniunea Europeană pentru participarea la acest uh, efort de dezarmare de lichidare a armelor nucleare. Bun, nu se va întâmpla, însă, în același timp, datorită politicilor noastre pasive, Uniunea Europeană a devenit mai puțin influentă la nivelul politicilor globale. Statele cu o forță militară puternică, cu multe resurse militare, nu, nu au niciun fel de respect uh, pentru legislația internațională și încep să impună soluții, soluții regionale, din fericire încă nu soluții globale, dar uh, soluții regionale vedeți că sunt impuse peste tot, fie că vorbim de Orientul Mijlociu, că vorbim de Libia dar în ultimele săptămâni, forțele militare dictează și în acest uh, context nu poate fi menținută influența Uniunii Europene. Și în comisia noastră de mai multe ori am ridicat această întrebare. Ce înseamnă o Europa fără resurse militare? Cum poate ea să influențeze decizii? Iată câteva observații în ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră. Concluzia mea este că numai la nivel multilateral vom putea să facem un pas înainte la următoarea conferință. Deocamdată nu văd lucrurile într-un mod foarte pozitiv. În orice caz, vă urez mult succes. Si, pour les vers, Monsieur Buchner. Mulțumesc pentru vers, domnul Buchner. Mulțumesc! Eu aș avea o întrebare în special în ceea ce privește noile tehnologii, mai ales uh, micile arme nucleare tactice. La acestea mi se par cea mai ma- cel mai mare pericol. Să ne gândim la situația din Kashmir. se vorbește despre utilizarea unor astfel de tehnologii. Să ne gândim la situația, la, la ce se întâmplă în Iran. Am vorbit despre tratatul cu Iranul aici. Tratatul nu a uh, ieșit din vigoare din uh, motive de uh, arme nucleare. Știm că a existat de la bun, au existat de la bun început probleme uh, din partea sau reticențe din partea Iatolahului și a forțelor armate pentru acest acord. Uh, și uh, ele, aceste reticențe au fost uh, depășite de faptul că eliminarea sancțiunilor ar fi adus uh, beneficii pentru populație. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Tocmai de aceea abordarea actuală a Europei mi se pare greșită. Trebuie întâi să vorbim despre cum facem ca un astfel de tratat să fie interesant pentru Iran, să fie acceptabil pentru Iran. Și asta se întâmplă la nivelul economic. Mulțumesc. Merci. Et puis pour ECR, Madame Aguilar. Et nous aurons... Mulțumesc, doamna Aguilar, pentru ECR și încheiem cu această rundă a întrebărilor. Unta. Mulțumesc. Eu aș avea doar o întrebare. Stimate doamnă Nakamitsu, ce părere aveți dumneavoastră uh, și ce opțiuni credeți că există în legătură cu Iranul și în legătură cu um, mecanismele cu privire la tratatul de cooperare integrală? Mulțumesc. Merci, Madame Nakamitsu. Vă mulțumesc. Deci, doamnă Nakamitsu, aceste întrebări ne confirmă ceea ce spunea și dumneavoastră aur, și anume că membrii subcomisiei noastre urmăresc cu mare atenție chestiunile despre care discutăm astăzi aici. Doamnă Jones, domnule Benion, e ultima săptămână când îi mai avem printre noi pe deputații britanici și vreau să vă transmit că ne va fi foarte dor de dumneavoastră deja. Thank you. Mulțumesc! Toate întrebările pe care mi le-ați adresat sunt întrebări grele, da. Sunt problemele cu care ne confruntăm și noi la Organizația Națiilor Unite. Voi încerca să vă răspund în măsura posibilă. În primul rând, JCPOA și mecanismul de soluționare a litigiilor. Am auzit ceea ce au spus cele trei state europene, au declanșat acest mecanism cu obiectivul de a încerca să mențină acest cadru, obiectiv pe care îl împărtășim și noi pe deplin. Acest tratat uh, cu Iranul de CPOA a fost cea mai mare realizare diplomatică din domeniul non-proliferării armelor nucleare. Prin urmare, Ne-am dorit foarte mult ca iranienii să respecte mai bine acest tratat. Și atunci când statele europene explică că în acest scop încearcă să pregătească o platformă pentru a se implica direct cu iranienii pentru a soluționa acele litigi, noi de la secretariatul ONU nu avem un rol oficial în ceea ce privește acest mecanism de soluționare a litigilor. Deocamdată urmărim cu mare atenție ce se întâmplă și, practic, spunem tot timpul același lucru. Haideți să ne străduim cu toții pentru a menține acest acord. Și dacă părțile implicate consideră că noi, Națiunile Unite, am putea juca un rol, ne vom implica, o vom face, însă deocamdată nu jucăm un rol oficial în acest demers, însă împărtășim obiectivul de a uh, păstra de a menține acest acord. New Start, da, aveți perfectă dreptate. Ați auzit de multe ori în declarații publice făcute de atât de secretarul general cât și de mine însă, că cerem în mod repetat extinderea acestui tratat. Dacă asta nu se va întâmpla până în februarie anul viitor, va fi pentru prima oară de foarte mulți ani când două supraputeri nucleare nu vor mai avea nicio constrângere, nicio restricție în ceea ce privește arsenalul lor. Situație care va fi foarte periculoasă pentru întreaga lume. Deci ne-am dorit ca aceste două state să discute și să cadă la o înțelegere pentru a uh, extinde acordul New Start. Acum, armele biologice, chimice, da, e clar că aici avem, uh, în ceea ce privește tratatul de trecere totală a armelor nucleare, deci ne-am dorit, bineînțeles, să intre în vigoare acest tratat, CTBT, cu toții ne dorim asta, bineînțeles, statele din Uniunea Europeană își doresc asta, dar de fapt toate statele care au semnat uh, și fac auzit glasul uh, anual deoarece în cadrul Națiunilor Unite are loc o conferință la nivel înalt, de obicei la nivel ministerial, pe care o găzduim și o organizăm pe această temă. Acum, pozițiile Uniunii Europene foarte complexe. Da, așa e. Când noi spunem că există îngrijorări de securitate legitime, tocmai despre asta e vorba. Pozițiile sunt diferite, sunt complexe, în funcție de localizarea geografică a statelor, în funcție de uh, alianțele la care aparțin sau nu aparțin statele respective. Primul pas pe care îl considerăm noi necesar în cadrul acestui demers de mm, revizuire a TNP-ului, dar în general în orice discuție ce ține de dezarmarea nucleară, deci primul pas este să se înțeleagă care sunt îngrijorările de securitate legitime ale tuturor statelor. Există însă situații când eu am observat uneori chiar să zic așa, la prima mână, de exemplu, la adunarea generală, la uh, comitetul de acolo, am văzut cum anumite state părți își asumă uh, o atitudine inutil ostilă, aș zice eu, sau se implică în niște discuții care sunt ostile în mod inutil și astfel nu ajută deloc statele membre să aibă o discuție reală și legitimă, deci în funcție și cu privire la îngrijorări legitime de securitate. Eu cred că a venit momentul ca toată lumea să-și dea seama că e nevoie de o conversație civilizată pe aceste subiecte. Deci unele state membre chiar cer asta și cei care spun asta sunt statele membre care au suficient de mult curaj pentru a le reaminti omologilor săi că sunt niște discuții extrem de importante și prin urmare nu merită practic să le stricăm înainte de a intra în miezul discuției. Prin astfel de atitudini înțelegem, bineînțeles, care sunt pozițiile foarte complexe ale statelor membre. Acum, ce constituie un, o reușită? Eu de fiecare dată uh, întreb statele membre din TNP același lucru, le pun aceeași întrebare. Mulți îmi spun că un rezultat cuprinzător și ambițios ca cel din 2010 s-ar putea să nu fie realist de data asta. Eu tind să dau dreptate acestui punct de vedere. Însă climatul în care trăim noi acum nu e propice, bineînțeles, uh, unui document cuprinzător uh, și consolidat. Asta e clar, însă. De cam un an și jumătate am tot întrebat statele membre din TNP, le-am rugat să-mi definească uh, ceea ce ar, constitu, ar considera ei că ar fi un rezultat bun. Să-mi spună unde vor să ajungă, de deci să știu care e nivelul de ambiție și să știu de asemenea care e minimum pe care și l-ar dori. Deci doar după ce statele părți uh, vor avea o viziune comună, să zicem așa, o înțelegere comună în legătură cu rezultatul potențial de la această conferință, deci doar atunci negocierile pot demara în mod concret. Uh, și doar atunci putem să ne gândim la formatul rezultatului. Noi nu avem, practic, un, un format prestabilit. În 2010 am avut un document foarte cuprinzător, foarte lung, uh, Însă nu există o regulă bătută în cuie cum că orice conferință TNP trebuie să ducă la un document de acel tip ca cel din 2010. Există multe chestiuni pe care statele părți acum trebuie să le analizeze în, în profunzime, deci să suflece practic mânecile și să treacă la discuții reale și de-abia aștept să mă întâlnesc mâine la Geneva să am acea discuție cu președintele desemnat al acestei conferințe, deoarece dumnealui va fi forța motrice care va aduna la oaltă statele părți și va începe să formuleze o viziune comună cu privire la uh, un rezultat bun al acestei conferințe. Deci să știm care e minimum absolut. Și de asemenea, atunci va trebui de asemenea să discute în legătură cu formatul acestor documente sau document final. Problema legată de India și de Pakistan. Într-adevăr, e o problemă foarte greu de soluționat. Eu nu am folosit acea terminologie de outlayers, deci cei care sunt cumva în afara, dar cei care sunt în afara cadrului TNP reprezintă, bineînțeles, o chestiune foarte greu de discutat. De ce? Deoarece măcar avem un cadru TNP pentru cele cinci state majore, pentru marile puteri nucleare. Cei care sunt în afara TNP-ului, pentru aceea, deocamdată, nu există o platformă multilaterală care să funcționeze. Conferința cu privire la dezarmare, tocmai asta trebuia să soluționeze, însă, din păcate, de vreo 20 de ani, nu s-a reușit să avem o discuție concretă pe acest, pe acest punct. Deci avem o problemă legată aici de funcționarea unei platforme multilaterale. Acum, eu m-am referit la viziunea eventuală care va duce la acest proces de brainstorming. Ei bine, aici este, avem uh, nevoia unei abordări mult mai regionale. Deci când am vorbit despre acea abordare regională, la asta mă gândeam, eu la asta mă refeream. La problemele dintre India și Pakistan de pildă. Și tensiunile politice și problemele politice care există în aceste două țări trebuie soluționate înainte de a avea o discuție despre dezarmare. Deci, din punctul meu de vedere, nu e o chestiune doar tehnică ce ține de dezarmare, e ceva ce face parte dintr-un ansamblu mai mare de securitate și de aspecte politice. Aș mai adăuga încă un lucru. O evoluție interesantă pe care o avem ține de inițiativa guvernului american. Anul trecut, eh, americanii au lansat un proces eh, de creare a unui mediu pentru dezarmare nucleară, CND. E o inițiativă a SUA. Și partea interesantă e că au inclus acolo toate statele relevante pentru dezarmare nucleară, inclusiv India și Pakistanul și așa mai departe. Deocamdată e în faza de dezvoltare, are loc un proces de dialog, însă sperăm că astfel de inițiative să adună la oaltă atât statele din TNP cât și cele din afara acestui tratat. Ar fi foarte, ar fi o evoluție binevenită. Însă, după cum spuneam, e una din chestiunile cele mai dificile și cele mai grele și cele mai importante. Deci dacă vrem într-adevăr să avem dezarmare nucleară. Eu nu prea cred că aceste state pot fi convinse să intre în TNP ca state care nu dețin arsenal nuclear sau nu știu dacă se pot face aranjamente între aranjamentele dintre cele cinci puteri. Acum, sistemele de apărare antibalistice. Răspunsul meu pe scurt e că nu avem o idee fixă, să zic așa e ca și mm, în privința sistemelor rachete în general. Toată lumea știe că e o chestiune foarte delicată și foarte importantă. Noi pur și simplu spunem că dacă nu se discută sistemul de apărare antirachetă și chestiunile aferente și sistemele de lansare a rachetelor, deci dacă nu facem asta, probabil că nu putem spune că într-adevăr discutăm serios despre dezarmare. Spun asta știind foarte clar că e o chestiune extrem de, de delicată și de grea. Uitați-vă la situația Iranului și tratatul uh, nuclear, care nu <laughs> includea uh, rachetele, deoarece e o chestiune foarte greu de, de soluționat. Deocamdată asta a fost o lacună în ceea ce este controlul armelor și dezarmării. Și într-un fel sau altul ar trebui să abordăm și această problemă. Acum, um, dezvoltarea de expertiză și de capacități. Aici aș vrea să mă refer la mai multe chestiuni. În ceea ce privește probleme legate de noile tehnologii, într-adevăr, e nevoie de um, decidenți politici care să fie conștienți din punct de vedere tehnologic în legătură cu ce se întâmplă. Deoarece există câteva inițiative interesante în acest domeniu. De aceea sper ca cei care stabilesc politici și care merg la aceste negocieri multilaterale să fie foarte bine mm, familiarizați cu aspectele tehnologice. Însă, un exemplu de discuție între mai multe părți, pe care am avut-o recent, în decembrie anul trecut, în contextul uh, grupului de lucru de la adunarea generală cu privire la chestiuni de cybersecuritate. Noi am primit mandatul de a organiza o astfel de reuniune cu mai multe părți. Peste 100 de reprezentanți din uh, societate civilă, din companii, din mediul universitar, de experți care lucrau în domeniul cybersecurității, au venit la ONU și au discutat cu reprezentanții statelor membre. A fost o reuniune care practic a acoperit întreg spectrul, a fost o discuție în uh, sânul întregii comunități și a fost, a fost bine, deoarece e important să se înțeleagă care e miza, de fapt, și să se înțeleagă ce e important pentru comunitatea celor care stabilești politici, dar și pentru cei din comunitatea tehnologică, lucruri de care aceștia trebuie să fie conștienți. Deci acum am început să avem mai multe astfel de platforme creative, platforme de discuții care să fie la dispoziția comunității diplomatice, dar și a mediului de afaceri și a societății civile. Acum, trainingul și mm, mm, pregătirea și mm, dobândirea capacității pentru statelor membre. Un lucru pe care îl tot auzim e că după încheierea războiului rece, multe persoane din domeniul securității, deci care lucrau în acest domeniu, deci mulți care se ocupau de dezarmare, de controlul armelor, au trecut la operațiuni de menținere a păcii, operațiuni diferite. Și aceștia și-au dat seama că, din nou, iată, Uh, în ministerele de externe trebuie să se ocupe și de dezarmare și de controlul armelor. Deci noi ne temem că există o cerere mai mare de capacități, de cursuri de formare în acest sens. De aceea ne îmbunătățim uh, platforma noastră online pe care o avem uh, în acest scop pentru diplomați. Dar nu e o platformă doar pentru comunitatea diplomaților, ci și pentru generația mai tânără pentru ca aceștia să devină mai interesați de controlul armelor și de dezarmare. Și mm, vă spun întreagă, săptămâna trecută am avut un prim o primă reuniune a tineretului pentru dezarmare la New York. A fost un rezultat direct al noului mandat pe care l-am primit noi în primul nostru comitet de a uh, coopera cu tinerii pentru a le activa interesul față de aceste subiecte. Și a fost pentru prima oară când am oferit această ocazie tinerilor de a participa la un astfel de eveniment. Mulți erau studenți, majoritatea erau studenți, deci, care s-au bucurat de această posibilitate de a se pregăti, de a se forma uh, cu privire la dezarmare. Acum, leadershipul politic. Da, ne-am dorit, bineînțeles, să vedem mai mult leadership politic. Clar că da. În acest sens se fac eforturi în uh, contextul uh, TNP. Coordonarea, cadrul de coordonare um, a celor cinci puteri a fost reactivat. Ultimul coordonator a fost China. Ei chiar uh, s-au implicat în acest cadru. Noul coordonator acum este Regatul Unit și văd că și britanicii de asemenea se implică în acest demers de coordonare. Eu sper să se ajungă la rezultate. Câteva declarații politice din partea celor cinci puteri nucleare care să-și reafirme angajamentele față de articolul 6 uh, din uh, TNP, deci nu doar față de articol 6, dar ci față de cei trei piloni ar fi foarte, ar fi ceva foarte important. Dacă am avea astfel de declarații, am avea, am pregătit practic terenul pentru reușita conferinței din luna mai. Cred de asemenea că au loc foarte multe discuții în legătură cu locul pe care să-l aibă China. Da, e una din problemele cele mai dificile pe care va trebui probabil să le abordăm din nou într-un context de dialog mai sincer și mai real între uh, statele care dețin uh, arsenal nuclear. Eu spuneam că toată lumea e mm, răspunzătoare de dezarmare nucleară și de non-proliferare, însă când mă uit, îmi dau seama că 90% din arsenalul nuclear e deținut de două state, de fapt, adică de SUA și de Federația Rusă. Asta îmi dau seama că aceste două state au ajuns să fie plasate într-o categorie a statelor cu responsabilitate mai specială. Și în mod constant eu le reamintesc acestor supraputeri de responsabilitatea lor. Însă lumea între timp a devenit uh, multipolară. Asta înseamnă că apar, au apărut noi puteri uh, uh, regionale care ar trebui la rândul lor să-și asume noi responsabilități și când discut cu omologii mei chinezi, le spun întotdeauna uh, un lucru, faptul că toată lumea lansează acest apel la adresa Chinei e practic uh, admiterea faptului că a devenit China o supraputere. Deci ești o supraputere, dar ai și responsabilități în plus. Acum la ONU a, colaborez foarte strâns cu SUA, cu Federația Rusă și cu China. Și o fac pentru că acestea sunt puterile militare majore. Deci dacă nu înțelegem pozițiile lor și dacă nu înțelegem din ce motive pozițiile lor s-ar putea modifica, nu avem cum să funcționăm noi la Organizația Noților Unite. De aceea colaborez strâns cu aceste state în calitate de parteneri. E o parte foarte importantă din uh, eforturile noastre. Armele nucleare tactice de mici dimensiuni. Un motiv pentru care noi uh, susținem principiul neutilizării armelor nucleare e tocmai din cauza acestor noi terminologii. Arme nucleare cu producție scăzută. Încep să intre în dezbatere și aceste elemente. Poate că ai impresia că e ceva mai mic, uh, dar nu. <laughs> E o armă nucleară care poate fi potențial folosită. Deci vrem să ajungem și la această discuție și de altfel. Uh, aceste uh, arme nucleare tactice, low wield, de fapt, sunt mult mai mari și mai puternice decât bomba de la Hirosh, bombele de la Hiroshima și de la Nagasaki. Deci să nu înțelegem greșit uh, despre ce e vorba. Nu, acestea pot fi folosite în orice fel de uh, lupte. Și nu avem nevoie de așa ceva. Deci, de aceea, pentru noi trebuie susținut în continuare acest principiu al neutilizării oricărei arme nucleare. Și sperăm ca toate statele să-și respecte acest angajament. Am mai menționat deja mecanismul de soluționare a litigilor cu Iranul. Eu sper să avem ocazia de a găsi o soluție la această dispută. Și țin să vă spun că, deși deocamdată nu jucăm un rol oficial în ceea ce privește JCPA, acest acord cu Iranul, dacă va fi nevoie, noi, Organizația Națiunilor Unite, suntem gata să ne asumăm acest rol. Și țin să subliniez că, din punct de vedere al non-proliferării globale, acest Uh, tratat este în continuare un mecanism extrem de important și voi face tot posibilul pentru ca acest instrument să fie uh, menținut, să se mențină. Deci am încercat să vă răspund acum la majoritatea întrebărilor, sper că am reușit. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim și pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru răspunsurile foarte precise pe care ni le-ați dat. În numele nostru al tuturor. Vă urăm mult succes în misiunea dumneavoastră și încă o dată vă spunem că toți membrii subcomisiei noastre vă sprijină în demersul dumneavoastră. Și, în general, Uniunea Europeană vă sprijină. Vă mulțumim foarte mult! Acum, în ceea ce îi privește pe membrii noștri, următoarea ședință va avea loc pe 17 februarie de la orele 14.30. Vă mulțumesc frumos!